Okay, colleagues, we're going now to item 21. Bun, dragi colegi, trecem la punctul 21. Avem o reuniune comună cu Comisia FAM a Parlamentului și vom vorbi despre inițiativa Spotlight UE ONU pentru a elimina violența împotriva femeilor și a fetelor. Ne bucurăm să-l avem alături de noi pe comisarul Mimița, care încă din ziua în care a fost numit în postul de comisar, ne-a spus că va fi un comisar feminist și se va ocupa de chestiuni de gen. Și s-a ținut pe deplin de cuvânt, așa că mă bucur să-l avem alături de noi și avem și un oaspete special, doamna Alcheta, dacă am pronunțat corect, Miripa, artist conceptual care lucrează în domeniul relațiilor de gen din Kosovo. Discuția vine la momentul potrivit pentru că acum sărbătorim Săptămâna Europeană a Acțiunii pentru Fete. Azi dimineața am avut o reuniune cu niște tinere din Plan International în comisia noastră. La prânz mi-au luat uh, un interviu mie și Anelița și ne-au uh, torturat un pic cu întrebările ce vom face concret, uh, pentru că nu e suficient să vorbești despre fete și femei, trebuie să și treci la acțiune. Deci acțiunile sunt foarte intense în săptămâna aceasta International Day of the Girl Child. Și sigur, uh, joi este ziua internațională a copiilor fete. Deci uh, discuția vine la momentul potrivit. Și vom vorbi despre inițiativa Spotlight UE ONU pentru a elimina violența împotriva femeilor și a fetelor. Și săptămâna aceasta mai am un motiv de bucurie. După cum știți, cu toții, vineri, Comitetul pentru Premiul Nobel a dat Premiul Nobel pentru Pace uh, celor doi laureate ai premiului Zaharov, Nadia Murat și doctorul Munga Mekwege, care au uh, lucrat în Congo, în spitalul de acolo unde a tratat mii și mii de femei victime ale violențelor sexuale și Nadia Murat, nimeni nu va uita, sunt sigură. În orice caz, eu nu o să uit cum m-am întâlnit cu ea și cum ne-a vorbit în plenară și ne-a povestit ce i s-a întâmplat când satul ei a fost invadat de Daesh, cum a fost transformată într-o sclavă, vândat, vândută de la un bărbat la altul și cât de demn și-a spus povestea și a atras atenția asupra acestei situații. Faptul că ambii, ambele persoane au primit premiul Nobel ne arată că și comunitatea internațională ia în serios această această chestiune și rămâne un subiect uh, în discuție de actualitate. Vorbim acum despre ce facem noi la nivel european. Inițiativa Spotlight UE, lansată în septembrie 2017 la ONU, cu un buget de 500 de milioane de euro. Și ideea a fost să investim în proiecte care abordează chestiuni de egalitate de gen și mai ales chestiunea violenței împotriva femeilor și fetelor. Avem audierea sau discuția pe două părți, avem o prezentare a comisarului Mimița, apoi o sesiune de întrebări și răspunsuri și a doua parte cu prezentarea făcută de Alcheta Mripa, după o altă sesiune de întrebări, dar înainte să-i dau cuvântul comisarului Mimița, îi dau cuvântul colegei Vilia. Long day today, Vilia Blinko. Blinko viciute. Bun, cu un nume și mai complicat decât al meu, dar m-am descurcat și ne va vorbi uh, în calitate de președinte a Comisiei Femei. Mă bucur că este astăzi alături de noi. Comisia de colegi ai... Mulțumesc, dragă Linda, dragi colegi, domnule comisar, mă bucur să folosesc ocazia pentru a le mulțumi colegilor din DEVE pentru buna cooperare și cred că vorbim despre violen- lupta împotriva violenței de gen pentru, și asta ne ajută să ne consolidăm relațiile de lucru. Știți cu toții care este amploarea violenței împotriva femeilor în Europa și în lume. Doar în UE, o treime din toate femeile au trecut prin a, sau au fost supuse unor acte de violență psihică sau fizică, cel puțin o dată în viață. Aderarea UE la Convenția de la Istanbul încă nu este finalizată, trebuie să fie hotărâtă de Consiliu și va fi un semnal puternic pentru toate femeile, pentru că e un instrument unic pentru a combate în mod complet, holistic, violența împotriva femeilor. Ă, aceasta este inițiativa Spotlight, care Uh, ne arată care este statutul implementării acestei inițiative și care sunt lecțiile, învățămintele pe care le-am tras după un an așa de intens. Mă bucur să îl avem astăzi alături de noi pe comisarul Mimița și pe doamna Mripa, cărora le și mulțumesc pentru prezență cu această ocazie. Mulțumesc! Bun. Dăm acum direct cuvântul comisarului Mimița. Mulțumesc foarte mult, stimate doamne președinte, stimați membri, dragi colegi, dragi prieteni. Ca întotdeauna vă mulțumesc pentru căldurosul bun venit la reuniunea comisiilor dumneavoastră. Mă bucur să pot fi prezent la acest schimb de opinii de astăzi și apreciez foarte mult accentul care se pune pe inițiativa noastră Spotlight. Este o oportunitate care vine la momentul potrivit să analizăm uh, primul an de eforturi și să vedem care sunt planurile pentru următorul an. Tocmai m-am întors de la o săptămână foarte intensă în adurarea generală a ONU de la New York. Uniunea Europeană a fost prezentată acolo destul de puternic pentru a ne promova parteneriatul global și valorile universale care se bazează pe drepturile omului și drepturile femeii. După cum știți, Uniunea Europeană a acceptat să ne consolidăm cooperarea cu ONU, inclusiv cooperarea pentru dezvoltare. Împreună cu secretarul general adjunct Amina Mohamed am emis o declarație prin care am subliniat intenția noastră de a ne consolida parteneriatul într-un moment în care multilateralismul este supus unor mari presiuni. Inițiativa Spotlight promovează exact această abordare de parteneriat în practică. Este vorba de reunirea capacităților noastre comune și a expertizei pentru a avea un impact mai puternic asupra uneia dintre, uneia dintre cele mai mari abuzuri împotriva drepturilor omului. Vrem să transformăm viețile uh, femeilor și fetelor care sunt vulnerabile, marginalizate și care nu beneficiază de sprijinul tradițional. Ne bazăm pe experiențele actuale, pe implicarea tuturor partenerilor cu această inițiativă Spotlight, care abordează cele mai cunoscute forme de violență în Africa, Asia, America Latină, Caraibe și Pacific. Și pe lângă faptul că îmbunătățește politici, legislație, date și servicii, vrem să schimbăm atitudini și să schimbăm viețile acestor femei. Investiția inițială de 500 de milioane de euro este cea mai mare inițiativă în acest sens. Este o prioritate personală a mea și am făcut o promisiune în Parlament atunci când mi-am asumat uh, rolul de comisar uh, cu privire la faptul că acțiunile noastre pentru a proteja femeile și fetele nu se vor limita doar la dorințe și la cuvinte frumoase și că vor fi susținute de uh, mijloacele necesare, de instrumentele necesare pentru a produce o diferență. 500 de milioane de euro reprezintă o contribuție vitală de capital pentru a promova acțiune globală și o mișcare globală și mă bucur că Regatul Unit, Franța și Spania și-au exprimat deja sprijinul ferm pentru această inițiativă Spotlight. Anul trecut, în luna noiembrie, am anunțat primul program regional în Asia pentru a a ajuta pe femei, pe lucrătoarele femei curajoase care se ocupă de migranți și care reprezintă coloana vertebrală a regiunii. Lansarea din Bangkok s-a bucurat de prezența unor uh, promotoare și activiste femei pasionate care ajută să fie auzită și vocea celor vulnerabile și care pun uh, accentul pe combaterea violenței și exploatării. Luna trecută am anunțat cel de-al doilea program regional axat pe Femisat în America Latină, care a ajuns la un nivel epidemic. 12 femei au, sunt omorâte în regiunea respectivă în fiecare zi și 98% din crimele respective uh, scapă de orice formă de urmărire în instanță. Lucru absolut de neacceptat. Programul nostru de 50 de milioane de euro pentru componenta America Latină va sprijini acțiunile la nivel regional în cinci țări care se confruntă cu unul dintre cele mai mari numere de victime, Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras și Mexic. De asemenea, acest lucru ne va permite să uh, ducem mai departe voința politică de a pune capăt feminicidului o dorință a tuturor celor, uh, guvernelor celor cinci țări partenere. La lansare am fost onorat să fiu pe scenă alături de uh, un număr foarte mare de femei incredibile și să fiu eu în minoritate de data asta, singur de altfel. Natala Ponce de Leon, Uh, a, și-a prezentat povestea, i-a ridicat publicul în picioare cu lacrimi în ochi. S-a numărat printre victimele unui atac teribil cu acid în Columbia, în momentul în care acest lucru era considerat a fi o mică infracțiune, un delict. Datorită luptei sale, aceste acte îngrozitoare sunt acum recunoscute și sunt sancționabile prin lege, care, o lege specială care portă numele. Femeile ca Natalia uh, întruchipează esența acestei inițiative Spotlight, femei care refuză să fie reduse la tăcere până când fiecare femeie și fată poate trăi într-o lume fără teamă. Femei care ne ajută să punem reflectoarele pe colțurile cele mai întunecate ale societății noastre, um, astfel încât să-i ajutăm și pe acești oameni să strălucească. În trecut, am numit acest efect efectul fluture Știu că fiecare femeie și fată au forța unui uragan, dacă li se permite să-și uh, întindă aripile. Despre asta este vorba cu inițiativa noastră Spotlight. Următorul program pentru Africa trebuie să fie semnat înainte de finele anului și pentru Caraibe și Pacific la începutul anului următor. Doamnelor și domnilor, înainte să mă închei intervenția, dați-mi voie să menționez importanța inițiativei Spotlight în ceea ce privește prioritățile noastre generale. Uniunea Europeană, datorită sprijinului dumneavoastră și conducerii dumneavoastră, a promovat întotdeauna ca egalitatea de gen. La noi și în afara granițelor. Dar până când fiecare femeie nu este în afara pericolului, nu ne vom fi atins obiectivele. Statistica pe violența de gen este uh, înfiorătoare și ne este foarte familiară și în Europa și în țările învecinate. Planul de acțiune pe chestiuni de gen include sau are un cadru integrat și ambițios pentru a transforma viețile femeilor și fetelor prin acțiunile noastre externe, în toate aspectele vieții zilnice, sociale, politice și economice. Able to share the second annual progress report on the în curând vom prezenta raportul de progres pe implementarea acestui plan de acțiune de gen și mă bucur să spun că acest plan produce schimbări concrete. Există o creștere semnificativă a numărului de acțiuni raportate de toți actorii și toate instituțiile europene care sprijină egalitatea de gen. Peste 65% din fondurile noastre pentru 2017 față de 47% în 2015 sunt uh, fonduri alocate pe chestiuni de gen. Deci, suntem pe calea cea bună pentru a ne realiza obiectivul de 85% din toate proiectele noi care promovează egalitatea de gen până în 2020. Domnilor și domnilor, anunțul premi- laureaților Premiului Nobel pentru Pace de săptămâna trecută a fost un moment absolut emoționant și pentru mine și pentru restul participanților. Un sentiment cu care știu că sunteți într totul de acord. Nandia Murat și doctorul Mukwege uh, au făcut mari sacrificii care sunt recunoscute și asta ne dă speranță că violența de gen poate fi poate să dispară chiar pe durata vieții noastre. Și mă umple de hotărâre să asigur implementarea inițiativei Spotlight în toate regiunile pentru a schimba viața femeilor și a fetelor în mai bine și în toate eforturile noastre continuăm să ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră consistent, pe experiența și pe implicarea dumneavoastră. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept comentariile, întrebările dumneavoastră și contribuția la nu doar la combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, dar uh, la toate acțiunile noastre de gen. Mulțumesc! Well, thank you, Commissioner, for your very strong commitment on this issue. Mulțumim, domnule comisar, pentru implicarea puternică pe acest subiect, care acum este și implementată concret pe teren. Bun, trecem la întrebări. Dacă aveți întrebări și comentarii pentru domnul comisar, începem cu doamna Beser, și apoi Heidi Hautala. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim domnului comisar pentru prezența astăzi alături de noi, într-un moment unde se amestecă plăcere cu tristețe. Pe de o parte, este extraordinară vestea că premiul, premiile noastre Zaharov, Mugabe și Zaharov a primit premiul Nobel pentru pace, pentru lupta lor constantă împotriva violenței de gen și utilizarea violenței ca armă de război și a corpului femeilor ca teren de luptă, cum ne spunea doctorul Mugabe. Nu doar vrem să vă urăm succes, ci poate să ne gândim un pic și la ce am făcut cu compromisul la care l-am încheiat cu ei. În 2014 cu Nadia Murat și Ali Bashar, în 2016, uh, care au primit premiul Saharov, ne-am angajat ca Parlament European este suflet Europei și avem obligația ca toate eforturile și resursele noastre să fie folosite pentru a le sprijini în această luptă care Uh, este o luptă pentru a-și căuta dreptate, ca în cazul Nadiei Murat. Și uh, ce susține ea este ca cei care au exercitat această violență, această teroare, aceste genocide împotriva femeilor să apară în instanță și noi susținem aceste eforturi. În aceste eforturi comune pe care ni le-am asumat cu toții pentru a lupta împotriva violenței împotriva femeilor, atragem atenția asupra faptului că există țări din Uniunea Europeană care încă n-au ratificat Convenția de la Istanbul și ăsta este probabil instrumentul cel mai integrat, complet și gata pentru a fi utilizat, de care dispunem. Există anumite, cum ar fi, din păcate, Polonia, care chiar amenință să-și retragă semnătura. Inclusiv uh, cei care uh, sunt mai avansați pe această cale au spus că se vor retrage. Am văzut Ungaria, Croația, cu mișcările respective. Trebuie să rămânem uniți aici. Nu se justifică în niciun fel ca Uniunea Europeană să nu ratifice această convenție. Sigur, asta depinde de Consiliu, ne trebuie unanimitate și vrem ca toate țările noastre să facă asta. Asta este rolul nostru ca legiuitor să venim cu instrumente practice. În ceea ce privește inițiativa Spotlight, mie mi se pare că probabil este una dintre cele mai bune vești pe care o avem pentru această activitate pe care am început-o pe agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Este un exemplu de cum să ne atingem acest obiectiv, despre cum să facem acest lucru cu calendar, obiective clare și fonduri pentru a sprijini, pentru că dacă nu, vorbim doar despre dorințe și declarații de intenție. Nu există niciun obiectiv din Agenda 2030 care să credem că poate fi realizat dacă nu reușim în totalitate să eliminăm violența împotriva femeilor și fetelor din întreaga lume. Adevărata schimbare poate apărea doar dacă am făcut schimbările necesare la nivel cultural și educațional. Respectul societății a implicării fetelor, și băieți și fete care acum învață cum să se comporte în lume. Suntem într-un moment, probabil, unic în istoria lumii de certitudini și de înțelegerea faptului că lucruri care au fost secole de-a rândul acceptate nu mai sunt acceptate. Putem vorbi și de ce se întâmplă în America Latină. Cred că această Partea proiectului Spotlight pentru America Latină este un mesaj foarte clar care ne uh, luminează acțiunile, care ne arată că facem eforturi solide și concrete cu America Latină și aceste fonduri, aceste milioane de euro europeni care merg în acest scop, uh, trebuie să fie folosiți în mod corect. Nu se poate să ajungem la o lume dreaptă în care să trăim în pace dacă femeile nu uh, sunt libere și au scăpat de violența sexuală. Mulțumesc Mulțumesc instituțiilor și mulțumesc domnului comisar pentru prezență. Mulțumesc! Mulțumesc, Beatrice, mulțumesc că ne-ai amintit importanța ca femeile să se bucure de dreptate. E un lucru pe care doctorul Mukwege și Nadia Murad uh, îl promovează, astfel încât oamenii să vadă că cei care fac aceste oribilități sunt pedepsiți. Doamna Hautala, acum. Um. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc și eu, uh, domnului uh, comisar, pentru discursul său uh, foarte inspirat referitor la provocările cu care ne confruntăm în fiecare zi. Beatrice foarte bine a explicat că avem probleme în Uniunea Europeană și trebuie să acționăm în mod durabil pentru a nu face pași înapoi de la realizările noastre. Însă ați menționat și impunitatea incredibilă din America Latină, țările pe care le-am vizitat, Arge- cel, țările pe care le-ați listat, Argentina, Honduras și nu numai, sunt țări în care restricțiile uh, la a, um, avort sunt cele mai mari poate cele mai strân, cele mai uh, mari restricții din lume. Considerați că există o legătură și această inițiativă poate ajuta să înțeleagă aceste țări că dacă vor să reducă suferința, avorturile ilegale, dacă vor să ajute femeile, copiii și familiile și să reducă, practic, numărul de avorturi, ar trebui să adopte o legislație mai permisivă. Apoi, um, căsătoria uh, minorilor. Um, ce poate face Uniunea Europeană pentru a pune capăt acestor uh, căsătorii? Este o încălcare a drepturilor omului um, și o uh, negare a dreptului la o viață demnă pentru fete, uneori și băieți, dar de cele mai multe ori fete. Mulțumesc. Julie Ward. Mulțumesc, domn domnule comisar, pentru prezență. Ne bucurăm că cele două comisii se reunesc din nou pentru o discuție foarte importantă. Sunt um, de acord cu cele spuse de um, colegii mei. Am fost la UNCSW um, la New York și am fost și acum uh, doi ani. În ultimii doi ani uh, s-au schimbat mult lucrurile în ceea ce privește poziția Statelor Unite și asta a schimbat uh, întregul ton al conversațiilor la New York. Inițial aveam probleme în a construi punți cu partenerii și um, organizațiile înfrățite din Africa, în martie din acest an, aceste organizații erau alături de noi pentru că își dăduseră seama, așa cum am făcut-o cu toții, că cea mai mare putere din lume nu mai este prietena femeilor. Și dumneavoastră tocmai v-ați întors de la New York Ehm, ați fost în acest mediu, ați discutat cu eh, partenerii noștri internaționali. Aș vrea să vă rog să ne eh, spuneți cum credeți că stăm politic, eh, partenerii africani sunt în continuare alături de noi, ehm, care ar fi sfatul dumneavoastră referitor la cum putem consolida aceste punți pe care le construim acum, ne aliniem uh, valorile și cooperăm. Urmează și reuniunea ACP. Sunt mulți dintre noi care lucrăm la diferite uh, agende, dar am simțit că este un moment de oportunitate pen, pentru anumitele, anumite țări și regiuni cu care cooperăm. Oportunitate adusă cu sine de o situație de criză, dar cred că trebuie să consolidăm aceste relații. Mulțumesc! Domnule comisar, dacă doriți să răspundeți? Yes. Well, honorable members, first of all, thank you very much for your... În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru sprijinul uh, exprimat în general Uh, față de agenda noastră uh, pentru combaterea violenței uh, împotriva femeilor și fetelor. Este un exemplu de efort comun, de angajament puternic pentru a atinge obiectivele acestor inițiative. Există câteva elemente specifice ce trebuie analizate și asta dincolo de inițiativa aceasta Spotlight. Aș spune că inițiativa Spotlight este o inițiativă care se concentrează asupra combaterii violenței împotriva femeilor și fetelor. Este un concept foarte extins. Noi, în programul nostru concret, de cadru juridic, de schimbare de mentalități, ne-am dorit, deci, în programele noastre am vrea să ne concentrăm asupra tuturor aspectelor uh, ce țin de violența împotriva femeilor și fetelor. Aceste tipuri de violență sunt atât de um, diferite, de exemplu, și de variate. Dacă unei femei se refuză dreptul la servicii de sănătate reproductivă, dacă o femeie are acces limitat la educație, la sănătate, la planning familial. Toate acestea sunt tipuri de violență împotriva femeilor și fetelor. Nu vrem să avem o inițiativă limitată. Vrem să abordăm un spectru cât mai larg. În acest context, cred că trebuie să ne gândim și la rolul Uniunii Europene în a găsi un răspuns la uh, decizia uh, Statelor Unite de a reinstaura așa numită uh, politică Mex uh, Mexico City. Din punctul nostru de vedere, punerea în aplicare a acestei politici nu este o veste bună pentru femeile cele mai sărace din lume. Uh, serviciile de uh, planning familial și de acordare de îngrijire de sănătate uh, vor scădea pentru cele mai sărace femei, ceea ce va duce la sarcini nedorite, la mortalitate în rândul mamelor și va duce și la avorturi ilegale, nesigură, ceea ce va duce la și mai multe decese. La Comisia Europeană încercăm să explorăm cea mai bună abordare pentru a contrabalansa efectele negative menționate. După cum știți, Comisia respectă autonomia statelor partenere de a decide asupra cadrului um, Uh, juridic referitor la avort. Pentru noi, avortul nu este un uh, mijloc de contracepție sau un mijloc de planning familial. Noi ce ne dorim este să se consolideze sistemul de sănătate în statele partenere, astfel încât acest sistem să poată acorda un acces mai ușor la o listă de intervenții prevăzute în legislația națională ca fiind uh, priorități uh, de sănătate la nivel național. În cadrul inițiativei Spotlight vom avea o parte aproape 100 de milioane de euro Uh, prevăzute pentru uh, contracepție și planning familial. Dar acestea nu sunt uh, ca un răspuns, ca, un, ca o contrabalansare la abordarea Statelor Unite. După cum știți, suntem cel mai mare furnizor de asistență oficială pentru dezvoltare, iar acțiunile noastre de dezvoltare vor fi determinate de propria noastră um, responsabilitate și solidaritate um, ce reiese din asta. Deci, um, în acțiunile noastre vom avea standarde ridicate, indiferent de um, ce standarde au alții. Asta și asta va face parte din uh, inițiativa noastră uh, Spotlight. Uh, planningul familia, familial, drepturile de sănătate reproductivă, programe de contracepție. Asta va fi uh, uh va face parte din lupta noastră împotriva violenței împotriva femeilor și fetelor la căsătoriile în rândul minorilor. Aș spune că inițiativa noastră se adaptează la nivel regional la uh, cele mai prevalente forme de violență. Căsătoriile uh, în rândul copiilor uh, sunt mai degrabă abordate în programul nostru pentru Africa. Mm care va fi lansat la finalul acestui an împreună cu ONU. Va fi cel mai mare program uh, regional jumătate din, uh, cei, uh, din suma alocată pentru inițiativa Spotlight, 500 de milioane de euro. Deci, în suma prevăzută pentru Africa este inclus și aspectul căsătoriilor uh, copiilor. De asemenea, s-a discutat astăzi um, mult uh, despre importanța Convenției de la Istanbul. Convenția de la Istanbul al Consiliului Europei este primul instrument internațional care a stabilit standarde obligatorii juridic pentru a preveni violența împotriva uh, femeilor și pentru a preveni uh, violența domestică și pentru a-i uh, pedepsi pe cei vinovați. Toate statele membre au semnat această convenție, și, precum și Uniunea Europeană. Ratificarea convenției de la Istanbul la nivelul Uniunii Europene și la nivel național este crucială pentru asta. Comisia Europeană continuă să facă apel la statele membre să ratifice această convenție cât se poate de repede. Lucrăm cu Consiliul Europei pentru a transmite mesaje pozitive uh, referitoare la beneficiile convenției și profităm de orice oportunitate să discutăm ratificarea la nivel național cu uh, factorii de decizie din țările uh, vizate. Mulțumesc, domnule comisar, spune doamna președinte. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră și pentru exemplele foarte concrete uh, referitoare la munca ce se efectuează. Acum, uh, cu foarte mare plăcere, trec la următorul nostru vorbitor. Am văzut uh, operele de artă pe care le-ați instalat la Priștina acum aproximativ trei ani. Am citit uh, și atunci despre asta și acum uh, am mai, uh, m-am mai documentat puțin. Însă, ceea ce a făcut Alcheta a expus uh, Bun, mai bine o las pe ea să explice. A expus uh, rochile femei, uh, femeilor pentru a aminti ce s-a întâmplat cu femeile și fetele care au fost victime ale violenței sexuale în timpul uh, războiului. Deci uh, ne bucurăm că vă avem, vă avem alături de noi. Aveți cuvântul. Uh, sunt cât se poate de onorată să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Nu prea mă pricep la cuvinte, pentru că de cele mai multe ori mă exprim prin arta mea de aceea am note. Însă uh, vă voi vorbi despre abordarea mea artistică și despre uh, instalația mea artistică care se numește Thinking of You, uh, dedicată supravie supraviețuitoarelor um, abuzurilor sexuale de peste, or, peste tot din lume. Originea este în Kosovo. În general, arta mea se bazează pe identitate, memorie și adevăr mai exact, se concentrează pe chestiuni de drepturile omului, începând cu criza refugiaților, violența sexuală, egalitatea de gen și libertatea de exprimare. Pasiunea mea este angajamentul meu pentru justiție socială, creând artă care încurajează oameni care, oamenii să se gândească la aceste uh, lucruri. Sper astfel să um, obțin ceva. vizuali, încerc să vizualizez, să, să permit oamenilor să vizualizeze lucruri care nu pot fi spuse. Uh, permite uh, să se exprime și să se vadă ceea ce nu poate fi uitat, ceea ce nu poate fi exprimat. În 2013 am văzut un interviu despre supraviețuitoarele violenței sexuale din Kosovo. Am văzut o femeie ascunsă în spatele unei perdele uh, Uh, sperând să rămână anonimă, um, care vorbea despre trecutul său traumatic, a vorbit despre povestea sa de brutalitate sexuală. Am ascultat-o vorbind despre cum trauma nu s-a încheiat odată cu actul acela brutal, pentru că ea nu fusese numai uh, abuzată sexual, dar fusese apoi și stigmatizată de societatea în care a crescut a trebuit să trăiască cu teama de a-și face de rușine familia. A fost văzută ca o femeie fără onoare. Nu-mi venea să cred că pe lângă um, trauma pe care o trăise, ea era um, obligată să poarte cu sine rușine și uh, senzația de vinovăție. Um, Uh, purtând această povară fără să fi făcut vreodată ceva rău. Știu că nu era singura, erau multe femei uh, care rămâneau tăcute în întuneric. Multe femei au fost încurajate de, femei, de familiile lor să nu vorbească despre violența sexuală pe care o, su- o suferiseră. Violența sexuală este în continuare folosită ca armă de război, iar victimele sunt uh, reduse la tăcere la nivel global și nu sunt recunoscute. După ce am văzut acest interviu, știam că a trebuit să acționez. Doream să combat această stigmatizare. Uh, doream să, uh, ca ele să știe că nu sunt singure, că cineva se gândea la ele. Doream uh, să fac ceva care să implice întreaga comunitate, nu numai femeile care suferiseră de pe urma violenței uh, sexuale. Am dorit ca aceste supraviețuitoare să, simte, să simtă solidaritatea unei întregi națiuni. Am făcut apel la bărbați și femei să, dona, să doneze o rochie sau o fustă pentru a recunoaște aceste uh, femei. Doream să le arăt că nu există rușine, că nu există stigmă. Doream să aduc acest subiect în lumea bărbaților, într-un loc public. Am decis ca acest subiect ascuns, intim, despre care nimeni nu dorea să vorbească, să ajungă pe cel mai mare stadion de fotbal din Priștina. Am creat o operă de artă în care mii de fuste și rochii au fost atârnate de uh, o sfoară uh, pe stadion. Fără astfel, vocile femeilor nu mai erau ascunse în spatele unei uh, perdele. Uh, Mii de uh, bărbați și femei au venit să doneze o fustă pentru a participa la această instalație artistică. Uh, și actul de a merge în diferitele orașe, de a colecta aceste uh, donații, a devenit o uh, călătorie în sine. Am ascultat povești din, întreaga, din întregul Kosovo Femeile au vorbit despre uh, preocupările lor. A fost o experiență plină de emoții pentru mine și pentru toți cei care au participat și m-au ajutat. Pentru mulți dintre, multe dintre supraveghetoare, uh, supraviețuitoare, mă scuzați, participarea a, a uh, fost o oportunitate de a se exprima, de a simți că sunt puternice împreună. Asta a, face să merite a, um, o operă artistică, accesul uh, pentru toată lumea, nu numai pentru câțiva. Tocmai uh, de aceea m-am referit la puterea artei și la ce poate arta să uh, atingă atunci când este uh, reprezentată vizual în fața ta, indiferent de uh, limbă, religie sau uh, uh, origine această uh, operă de artă se dedică uh, tuturor supraviețuitoarelor violenței sexuale din întreaga lume, chiar dacă și are originea în Kosovo. Are un, lim- un limbaj care poate fi înțeles de toată lumea. Thinking of You ne-a dus uh, la oaltă uh, să aducem un omagiu a mii și mii, și mii de uh, supraviețuitoare. Ne-am adunat împreună să le spunem că nu au făcut nimic greșit, că ne gândim la ele și că împreună vom înlătura această stigmă. Cred că arta este un uh, mijloc de expresie foarte eficace. Poate influența masele dincolo de frontiere. Poate influența modul în care publicul înțelege aceste lucruri. Creează conversație între o, o diversitate de voci și sperăm că asta poate duce la schimbări sociale. Obiectivul meu ca artistă nu este să fiu corectă din punct de vedere politic, ci să spun adevărul. Ca ființă umană nu pot să rămân indiferentă în fața injustiției. Nu am puterea să fac legi și politici, am însă creativitate, am arta mea pe care o folosesc pentru a aborda subiecte importante. Noi, artiștii cu un angajament social, ne asumăm mari riscuri, ne punem în situații care nu sunt deloc confortabile, lucrăm cu puține resurse, suntem cercetători, uh, punem în în aplicare ideile noastre, trebuie să găsim sprijin financiar, practic, dar în același timp trebuie să uh, nu uităm că trebuie să rămânem deschiși, inclusivi și să ascultăm întotdeauna pe cei din jurul nostru. Este important ca noi toți să contribuim. Cred că cu toții putem contribui la uh, a aduce cu sine uh, schimbarea, mai ales în ceea ce privește un subiect atât de important precum violența sexuală. După cum v-am spus, m-am bucurat atât de mult în acest an uh, să aud că Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat doctorului Mukwege și Nadiei Murad pentru munca lor în combaterea violențelor sexuale. Asta mă uh, aduce la Balcanii Occidentale. Am făcut suficient pentru a-i aduce în fața justiției pe cei vinovați? Aceștia nu au fost trași la răspundere pentru acțiunile lor și asta ne încalcă valorile umane, va, încalcă valorile Uniunii Europene. Sper că astăzi um, aceasta nu este doar o audiere, ci un semnal de alarmă pentru ca justiția să se îmbunătățească, pentru că uh, a venit timpul să li se acorde uh, justiție victimelor violențelor sexuale. Da, dumneavoastră a spus că nu aveți putere, dar ați venit cu un mesaj foarte puternic și o, o idee foarte simplă ca atare, dar uh, trebuia să te gândești la ea, o idee simplă. Pentru că da, e adevărat, de multe ori femeile, uh, imaginea despre femeie merge mână-mână cu imaginea rufelor spălate. Și da, astfel de crime teribile trebuie să fie combătute și iată le putem combate cu câteva haine. Și m-am gândit, da, e foarte important, Kosovo e ceva care se violența sexuală se întâmplă în uh, locuri unde există uh, situații de conflict. Mă gândesc că uh, de multe ori credem că, că astfel de violență nu se poate întâmpla, dacă e să mă gândesc la țara mea, Irlanda, că nu s-ar putea întâmpla acolo, însă nu suntem niciodată la adăpost. Văd că Julie Ward dorește neapărat să intervină. Te rog, Julie. Da, să știți că sunt foarte emoționată din diferite motive. Am lucrat și eu în artă înainte să lucrez în politică și cred că arta, da, are într-adevăr un loc de cinste aici. Cred, unul din primele lucruri pe care le-am făcut când am fost aleasă ca și uh, eurodeputat să, a fost să um, uh, organizez diferite evenimente uh, pentru a putea avea mărturii ale femeilor care au fost uh, agresate uh, și care au suferit din cauza violenței și e un sentiment foarte puternic care însoțește toate aceste activități. Deci, da, am și o, particip și la Comisia pentru Cultura, particip și la uh, această comisie și, de asemenea, uh, mă ocup și de relațiile cu Bosnia-Herzegovina. Avem, de altfel, și reprezentanți în sală, uh, oameni care vin din Kosovo, am fost recent acolo și, sincer, din nou, merg acolo foarte des nu pentru că e doar răspunderea mea, ci pentru că am niște angajamente aproape personale față de această țară, față de tineret, față de societatea civilă. Cred că e chiar foarte, foarte important. Și în momentul în care te implici, nu doar ca politician, ci și ca persoană, e foarte important, pentru că în fond suntem toți ființe umane, nu? Și asta face și proiectul dumneavoastră. Uh, mizează pe umanitate, pe umanism și când te angajezi astfel poți să fii și un politician mai bun. Ideea este să găsești acel echilibru și să uh, găsești legătura între diferitele lucruri. Ori de câte ori se utilizează un forum parlamentar pentru a solicita ca Uh, să existe compensații uh, financiare pentru victimele violențelor sexuale în Kosovo. Am văzut deja acest lucru și uitați, până la urmă se va întâmpla. Deci oamenii aceștia care au așteptat atât de mulți ani și știu că e un proces în continuare în desfășurare care trebuie să fie finalizat și e dificil pentru că mm, nu toată lumea se simte în largul său să vină și să, să mărturisească, să depună mărturie. Uh, dar în, în același timp sunt convinsă că e începutul unei anumite forme de justiție, poate măcar financiară, dacă nu neapărat justiția de care, pe care și-o doresc oamenii, și anume o justiție în sensul clasic al cuvântului judiciar, ca și rezultat în instanță. Și vroiam doar să folosesc acest prilej. Sincer, n-am nicio întrebare, dar vreau să spun cu acest prilej că solidaritatea între femei, femei peste tot în lume este într-adevăr ceva deosebit de important și când femeile dintr-o țară s-au confruntat cu anumite evenimente și fac anumite declarații publice, poate printr-un, pro, printr-un proiect artistic sau altfel, asta permite și altor femei din alte regiuni să se organizeze și există diferite astfel de mișcări ale femeilor care oferă o șansă celorlalte femei de a se exprima. Și călătoria mea în domeniul acesta al politicii uh, a început tocmai pentru, în momentul în care a fost violat, violată uh, Violeta Raipendi în India, în autobuz. Unii nu înțeleg. Păi ce legătură are? S-a întâmplat în India și tu te prezinți la alegerile europene. Ce și cum? Deci știți de ce am făcut acest lucru? Pentru că femeile din țara mea, din nordul Angliei, dintr-o dată au început să dezvăluie ce le s-a întâmplat lor din cauza unui eveniment care a intervenit, s-a întâmplat unei femei undeva într-un autobuz în uh, Delhi. Uh, și vedem că ce se întâmplă într-un anumit colț al lumii poate avea efecte și consecințe asupra altor femei din alte părți ale lumii. Vreau să vă spun că da, sunt aici în Parlamentul European și organizez uh, o conferință și am invitat femei din Kosovo să vină și să-și împărtășească experiența pe care au avut-o și să discute de asemenea și cu alte văduve din alte țări care au trecut prin situații de violență, uh, prin uh, uh, situații de conflict, situații în care, gândiți-vă, nu știm unde se află soții lor, unde sunt bărbații lor, spre exemplu în regiunea Cașmirului, e ceva asemănător cu ce se întâmplă și în alte regiuni din lume. Așa că dacă sunteți liber, domnule, domnule comisar, vă invit, vă rog să veniți, veniți cu toții și spuneți tuturor E foarte important, trebuie să susținem aceste femei, pentru că sunt victime ale violențelor, au pierdut atât de multe lucruri și se află într-o situație în care uh, sunt lăsate deoparte, sunt uitate și noi trebuie să preluăm vocea lor și trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Așa că, dacă atragem atenția asupra situației din Kosovo, care s-a confruntat cu astfel de violență, și dacă împărtășim aceste mărturii, cred că împreună cu toate le vom fi mai puternice. Mulțumesc foarte mult! mult, Julie, mulțumim foarte mult pentru aceste uh, intervenții și acum uh, colega Jimenez. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Am să vorbesc în spaniolă, limba mea maternă. E canalul 8. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, mulțumesc tuturor. Cred că domnul comisar știe foarte bine, pentru că conlucrează cu noi și una din prioritățile noastre și mă, mă adresez mai ales celor care nu lucrează în Parlament, reprezintă lupta împotriva violenței față de femei. Deci noi deja, în cadrul Comisiei pentru Libertăți Civile și de asemenea în Comisia pentru Femei, lucrăm pe aceste subiecte. Și există și o comisie specială care lucrează cu intergrupuri pe acest subiect și cred că e una, o etapă importantă. Am adoptat ratificarea Convenției de la Istanbul. E un pas important în Uniunea Europeană. Am adoptat o poziție clară din partea Uniunii Europene în ceea ce privește violența împotriva femeilor. Și am făcut multe eforturi, însă în continuare mai sunt multe de făcut. S-a făcut legislație. În legislație eu, de altfel, am și fost uh, raportoare în ceea ce privește uh, această legislație, un pachet imens de, pentru a lupta împotriva uh, violenței pa, față de femei. s a făcut aceste eforturi în Europa și, de asemenea, în Comisia DEVE, de asemenea, am uh, militat pentru ca violența să nu mai poată fi utilizată ca și armă de război. Cred că unul dintre cele mai oribile lucruri care se poate întâmpla unei femei, crima cea mai oribilă, este exact ceea ce s-a întâmplat uh, Nadiei Murat, care a primit premiul Nobel pentru pace. Am avut ocazia să o întâlnim și să discutăm cu dânsa și cred că o, e o problemă importantă o problemă de memorie. Trebuie să nu uităm aceste lucruri și asta face și uh, doamna Mripa prin operele sale și instalațiile sale artistice. Problema acestor femei este că trebuie să lupte pentru demnitate, pentru justiție, pentru memorie. Uh, e un lucru foarte important pentru orice tip de victimă dincolo de uh, infracțiune sau uh, de crimă, vorbim de violență, indiferent ce tip de violență discutăm, până la urmă există exact aceeași dorință și anume o căutare a demnității care trebuie să fie regăsită, o, uh, să existe memorie, să existe uh, pe viitor justiție, pentru că fără justiție atunci uh, uh, uh făptașii Uh, nu vor uh, fi sancționați pentru actele pe care le-au comis. Și noi, în mod clar, trebuie să lucrăm în această direcție, în domeniul educației, formării, tocmai pentru a evita violența de gen. Uh, trebuie ca tinerii noștri să nu aibă această cultură a dom- a dominării femeilor, indiferent că e vorba de limbaj sau de gesturi. E ca și cum femeia ar fi un lucru, un obiect pe care o poți utiliza și care nu are niciun fel de valoare. Ei bine, trebuie să învățăm că femeile uh, au, uh, trebuie să beneficieze de egalitate de gen, să aibă un loc de muncă, să fie sigure și independente din punct de vedere economic și să nu depindă de alte persoane. Și exact pe asta ne concentrăm în comisiile noastre parlamentare, pe problemele legate de situația femeilor, dar și de chestiuni legate de dezvoltare și facem tot ceea ce facem în așa fel încât să ducem cât mai departe standardul acesta. Mulțumesc. Teresa Alcheta, I don't know if you want to say something to close the point. Sorry. Gracias. Doamna Mripa, doriți să mai spuneți ceva în încheiere? Vă rog. Da, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. E adevărat, e un subiect foarte important mai ales chestiunea egalității de gen și mai ales justiția de care avem nevoie. Am un caz în care nu s-a făcut dreptate. Un, sub, un Vasilieva Krasnișca din Kosovo, care a supraviețuit, avea 16 ani în 1990 în satul său și în 2014 a aflat că polițistul uh, sârb care a violat-o a fost condamnat de curte în Mitrovița și a fost condamnat de la 10 la 12 ani, ceea ce a dat speranța sub, supraviețuitorilor să uh, vină în instanță. Dar a aflat ulterior că în uh, curtea de apel acea sentință a fost anulată. Deci un pas înapoi. Tocmai de aceea avem nevoie de un sistem judiciar care să poată să îmbunătățească situația. Sunt mamă. Avem cu toții cop- copii. Fiți cu toții atenți pentru că fi- pentru fiecare act pe care îl comitem există consecințe. Cop- și e clar că făptașii trebuie să fie trași la răspundere pentru toate crimele pe care le-au comis. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Putem să mulțumim invitațiilor noștri, domnului comisar, doamnei Mripa, pentru a, faptul că ne-au împărtășit experiența sa și munca pe care o fac. Acum aș face o sugestie. Dacă doriți, putem organiza o mică ședință foto, eventual aici, în față, cu drapelul european. Deci, acum e momentul, vă rog, câteva uh, minute pentru a face fotografii. Vă rog.